protejării intereselor financiare ale UE uh, în contextul PAC. Raportorul are cuvântul 4 minute. Honorable Chair. Domnule președinte, domnule vicepreședinte Timmermans, avem nevoie de eficiență. 40 de milioane în tranzacții și inspecții. A fi verificați aceste fonduri uh, presupun uh, cheltuieli de miliarde în fiecare an. Această politică agricolă a devenit uh, foarte diversificată, complexă, finanțarea ei de asemenea și probabil că mm, iar bugetul de, cu, va crește cu poate 58 de miliarde în plus dacă nu se face nimic pentru a opri această evoluție. Se pare că 4 miliarde de uh, Ehm, miliard, 4 miliarde vor reveni fiecărui stat membru implicat. Fermierii sunt confruntați cu o hârțogărie continuă, iar autoritățile naționale se plâng de aceste reglementări foarte complexe și de măsurile acestea atât de încurcate. Iar uh, povestea cu fermierii finlandezi a arătat absurditatea sistemului ei uh, au arătat uh, care sunt documentele care li se cer anual uh, de către autorități și le-au pus cap la cap și au ajuns la un șir de hârtie care se întinde pe mai mulți kilometri. Este ca și cum am face de mai multe ori turul acestui hemiciclu. Dacă nu facem ceva pentru a ușura această situație cu inspecțiile, controlele și birocrația, probabil că agricultura noastră nu va intra într-o nouă eră și nu vom avea nici noi beneficiari, poate îi vom pierde pe cei actuali. Regulile complexe înseamnă că și banii contribuabililor nu sunt cheltuiți așa cum trebuie. Și mai rău decât atât, ineficiența presupune și o incertitudine când vine vorba de folosirea chipzuită a banilor UE. Controlele pe bază de performanță ar putea să fie o soluție în acest sens. Raportul de față, de altfel, spune că definiția performanței când vine vorba de controle și inspecții ar trebui să presupună în principal calitatea verificărilor făcute de statul membru și de către administrația sa, adică coerență, consecvență și uh, Uh, fiabilitatea controlelor de către autorități. Pentru a ușura povara pe umerii beneficiarilor, autoritățile trebuie să facă vizite inopinante și verificări care să nu însemne mai multe verificări la fața locului de către autoritățile naționale ar putea să se facă pur și simplu prin schema de auditare unică de care tot vorbim. Raportul mai spune că trebuie să găsim, să identificăm statele membre cele mai performante și cele mai proaste în acest punct de vedere pentru a vedea cine se descurcă și cine profită mai mult de sistem. Ideea nu este de a merge împotriva ideii, ideii de uniune, însă nu trebuie să aruncăm banii pe fereastră. Uh, trebuie ca, într-adevăr, să se schimb, să, fac, să facă schimb de experiențe și să vedem cum stăm și cu statele care performează cel mai prost. Deci, simplificarea. Simplificarea este cheia și este inevitabilă. Comisia s-a înscris pe această direcție și Parlamentul la fel ar trebui să o facă Trebuie ca fermierii să nu mai stea la birouri și să iasă pe câmp la lucru și, în ultima instanță, și banii contribuabililor să fie mai bine cheltuiți. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Acum avem o perioadă de catch the eye de 5 minute. Doamna Novakova, domnul Novakova are un minut de uh, intervenție. Благодаря, госпожо председател. Аз вярвам, че най-добрият пиар на тази институция Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu cred că cel mai bun exercițiu de relații publice ar fi să promovăm rezultatele și performanțele um, fermierilor noștri. De asemenea, cred că ar fi bine să facem publicitate eforturilor noastre comune de fiecare dată când redactăm un raport atât de bun. Domnul Sarvama a redactat un asemenea raport și uh, eu îi sunt recunoscător și îl felicit. Controlele și inspecțiile um, atât de um, frecvente nu ne ajută cu nimic. Trebuie ca toate procedurile să fie accelerate. Căci, în caz contrar, când fermierii așteaptă prea mult, plățile nu au cum să mai fie eficienți, iar cei care au rezultate bune trebuie să fie controlați mai puțin și invers. Birocrația trebuie să fie redusă, iar uh, noile tehnologii trebuie să fie folosite pe scară mai largă. Totul ne va ajuta să ne optimizăm munca și să îmbunătățim performanțele proiectelor. Mulțumesc, domnul Caputo. Acum are cuvântul un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În timpul celor două cicluri de reformă ale POC, normele au devenit mai eterogene și mai complexe și este clar că atunci când ai reguli mai complexe, ai și mai multe greșeli. Obiectivele PAC pot să fie atinse numai dacă are loc o simplificare eficientă și o reducere a birocrației și dacă se reduc la minim costurile de control. Pentru că, așa cum s-a spus foarte bine, acum sunt în jur de 4 miliarde de euro pe an. Cei care uh, fac declarații inexacte sunt foarte numeroși. Numai puțin de 42 de organisme din cele 68 care au trimis declarații comisiei în ultima perioadă uh, au făcut greșeli. Um, președinta roagă oratorul să vorbească puțin mai lent. Deci poate că ar fi o idee bună să se sancționeze acele uh, organisme care fac declarații false, dar ar trebui ajutate acele organisme care au făcut greșeli. Și în cazul în care există uh, greșeli uh, crase, ca să spun așa, să existe și sancțiuni direct proporționale. Ar trebui să se știe mai bine care sunt cele mai bune performanțe și cele mai proaste, astfel încât să existe un program de bune practici și să avem o politică agricolă comună raționalizată care să aibă în centrul ei pe agricultori, pentru că numai așa vom putea să atingem obiectivele pe care ne le fixăm. Thank you. Mr. Rope, one minute, please. Mulțumesc, domnul Rope, un minut. Aciu, pirmininche, Noriu pe... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Salut inițiativa și de asemenea cer uh, Comisiei să pună în aplicare uh, simplificarea PAC. Simplificarea aceasta este importantă pentru cei care sunt într-adevăr dedicați agriculturii. Și ecologizarea este importantă în context. A, este esențială pentru uh, cei care lucrează pământul din generație, generație după generație și trebuie să fie sprijiniți în demersurile lor. De asemenea, e important ca uh, Comisia Europeană să ceară agențiilor să folosească mai întâi de toate măsurile soft. Mulțumesc, domnul Moraes, un minut. Birocrația și complexitatea pacului atât de oneroase pentru fermieri este o povară și pentru Uniunea Europeană în general. E nevoie de simplificare pentru a uh, avea o mai mare eficientizare a sistemului și pentru a crește în ultima instanță productivitatea. În țara mea, fermierii săraci, cum sunt, nici nu pot să trăiască de o zi pe alta având în vedere că au și probleme cu catastrofele naturale, cu producții proaste la hectar. Mai mult decât atât, situația s-a uh, înrăutățit din cauza unei serii de măsuri impuse de Troica. Fiscalitatea s-a înrăutățit și în același timp embargoul rusesc uh, i-a uh, distrus pe fermierii eleni și pur și simplu acești fermieri au devenit foarte, foarte săraci din cauza acestei situații. Domnul Cristofor. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vorbim despre o chestiune cât se poate de serioasă ah, și vorbim pe marginea unui raport excelent redactat de către un <clears throat> coleg uh, um, nemaipomenit, care a pus punctele pe ei și a pus și degetul pe rană. Eficiența este cuvântul cheie în acest raport. Și numai atunci când știi clar care este problema, poți să găsești și soluția. 15.000 de controle care au costat 4 miliarde. Vă dați seama, 17% din uh, bugetul PAC este consacrat controlelor. Vi se pare normal? Nu mai putem să acceptăm o asemenea situație, să se cheltuie atât de mulți bani pe inspecții și controle. Dacă vrem să fim eficienți, uh, trebuie să uh, schimbăm direcția, pentru că altfel numai cei care se ocupă de birocrație vor beneficia de pe urma bugetului PAC. Haideți să reducem povara administrativă și să avem soluții novatoare ca să permitem oamenilor să se autocontroleze. Mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului Timmermans ca să răspundă. Intervenție fără microfon. Numărul controlelor la fața locului trebuie într-adevăr reduse redus. Dacă regulile sunt mai simple, atunci regulile pot fi mai ușor puse în aplicare, fermierii le pot uh, mai bine înțelege și autoritățile le pot verifica mai ușor. Domnul Hogan a început deja acest exercițiu de simplificare. Exercițiul este în curs. Am primit o serie de, de contribuții din partea multor actori implicați. Unele modificări au fost deja puse în aplicare și Comisia va veni cu noi propuneri în lunile ce urmează. Dar nu trebuie să așteptăm uh, noi reguli pentru a scădea numărul de controle. Legislația în vigoare le permite statelor membre să reducă numărul de uh, investigații la fața locului. Unele state membre sunt interesate de această posibilitate și acum uh, serviciile Comisiei colaborează strâns cu aceste state membre pentru a se asigura că toate condițiile sunt întrunite pentru punerea în aplicare a acestor măsuri. Într-adevăr, avem nevoie de reguli mai simple, de o mai bună aplicare, dar trebuie să ne asigurăm de asemenea că uh, banii contribuabililor nu sunt uh, folosiți abuziv. De asemenea, legislația în vigoare încurajează statele membre să organizeze controlele în așa fel încât povara pentru fermieri să fie scăzută. Să nu uităm că doar 5% dintre fermieri sunt uh, controlați uh, uh acum pe baza regulilor PAC. Majoritatea controlelor rezultă din legile naționale și din uh, regulile de condiționalitate care practic nu, de, uh, nu reies din legislația uh, Uh, PAC. Dar, bineînțeles, fermierilor nu le pasă dacă regulile vin de la Bruxelles sau din uh, statul lor. Uh, regulile sunt reguli și aveți dreptate. Fermierii trebuie să se ocupe de agricultură și nu să se confrunte cu birocrația. Dar noi credem că statele membre, la rândul lor, ar putea să-și grupeze mai bine controlele uh, proprii uh, cu controlele care decurg din legislația PAC și așa am putea învăța mai multe unii de la ceilalți. Într-adevăr, controlele sunt necesare și vor rămâne și pe viitor. Dacă există condiții uh, care trebuie să fie respectate, bineînțeles, Trebuie să existe și uh, controle care să, să ne arate că respectivele condiții sunt îndeplinite. Cu cât uh, condițiile sunt mai complexe, cu atât controlele sunt mai complexe. Contribuabilii trebuie să știe uh, clar dacă subvențiile din, care provin din contribuțiile lor sunt folosite conform regulilor. Bineînțeles, tocmai de aceea nu vom accepta nicio propunere care practic ar împiedica gestionarea eficientă a bugetului Uniunii Europene. În final, trebuie să ne întrebăm dacă o rată de eroare de 2% este în sine etalonul pentru o politică complexă precum PAC-ul sau dezvoltarea rurală. În acest context, uh, trebuie să ne gândim și la relația acceptabilă între costul și beneficiul controalelor. Orice fel de dezbatere care nu pornește practic de la această reflexie, uh, reflexie este lipsită de sens. Pacul reprezintă și va reprezenta și pe viitor una dintre pietrele unghiulare ale politicii europene și vom face tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că această politică funcționează cât mai bine cu putință și că ajută fermierii și cetățenii europeni. Cetățenii europeni vor să se asigure că fondurile lor sunt bine utilizate. Vreau să-i mulțumesc uh, raportorului Sarvama pentru acest raport care va fi adăugat uh, în pleiada de documente care sunt acum studiate pentru simplificarea PAC. Mulțumim, domnule comisar. Mâine vom vota acest raport. Dezbaterea s-a încheiat.